24 noiembrie 2014, autoritățile române au cerut ridicarea imunității parlamentare a domnului Dan Nica în cadrul unei anchete penale a DNA-ului. În conformitate cu dispozițiile regulamentului de procedură, cererea a fost trimisă la Comisia de Afaceri